Okay, we finished earlier after the trade partnership and uh, Giacolino. Then... Ladies, gentlemen, colleagues, uh, shall we get started? It's uh, 10 minutes uh, after 9 and we have a very... Dragi colegi, vă rog să începem ședința. Avem o ordine de zi foarte încărcată astăzi. Start our meeting. Ne începem întâlnirea. Ordinea de zi uh, v-a fost distribuită. Vă propun două modificări la aceasta. Punctul 18 și 24. Deci aceste două puncte urmează să fie amânate pentru o reuniune ulterioară. La 18 era raportul cu China, prin China, iar doamna de Sarnez ne-a cerut amânarea. La fel uh, și la punctul 24, cadrul financiar multianual. La cererea domnului Kamal am hotărât să amânăm discuția. Vreau totuși să vă atrag atenția asupra următorului lucru. Chiar dacă nu avem aceste două puncte pe ordinea de zi, tot avem 24 de puncte pe care trebuie să le discutăm. Avem un schimb de opinii cu domnul Pascal Lamy, o audiere cu comisarul de Hucht și un atelier privind acta. De asemenea, mai avem și reuniunea coordonatorilor. De aceea, trebuie să respectăm timpul cu foarte multă strictețe. The minutes uh, of our meeting. Procesul verbal al ședinței din ianuarie v-au fost uh, distribuite, le adoptăm dacă nu sunt obiecții până la sfârșitul acestei ședințe. Ca de obicei, această ședință va fi transmisă pe internet, cu excepția reuniunii coordonatorilor, bineînțeles. Lista corespondenților a fost deja distribuită, iar cei care sunt uh, interesați de vreun punct uh, pot să-și arate interesul față de secretariat. My attention is being called to the fact that we have... Mi se atrage atenția că avem un nou membru în comisia noastră de la S&D, doamna Badia. Suntem una din comisiile cele mai ocupate. E o onoare să participați la această comisie. Deci, primul punct. Situația actuală a negocierilor în cadrul trialogului. E vorba de regulamentul privind investițiile străine și tratatele privind investițiile străine. Eu sunt raportor. Ieri am avut cea de-a cincea rundă a negocierilor uh, la Consiliu. Am niște vești bune. A fost primul trialog sub președinția daneză și a fost prima oară când Consiliul are dovadă de ceva flexibilitate și de voința de a merge înainte pentru a găsi un compromis cu Parlamentul. Sunt niște vești bune, însă să fim totuși precauți. Noi ne-am înaintat oferta acum câteva săptămâni, iar reacția Consiliului pentru prima oară a fost uh, reacție pozitivă. Deci am fost de acord să-i cerem comisiei să ia legătura cu Consiliul pentru a încerca să ajungem la un echilibru între cele două părți și pentru a putea veni cu o propunere de compromis acceptabilă. Nu s-a stabilit o dată exactă pentru noua reuniune în cadrul trialogului și am încredere, deși vă spuneam, sunt precaut. Deci am încredere legătură cu faptul că acest dosar ar uh, putea să o ia pe un drum bun în sfârșit. Era și timpul. Punctul 5 acum. Activitățile grupului de monitorizare. De la ultima noastră ședință, o serie de grupuri de monitorizare au fost înființate, printre care Mercosur, pentru care raportorul este domnul Gianluca Susta, dumnealui nu este încă în sală, America Centrală, domnul Talpa este raportor, nu este nici dumnealui aici, însă mi s-a spus că doamna Corea i-ar putea ține locul pentru a ne informa. Mulțumesc, domnule președinte, bună ziua tuturor. Aș vrea să mă exprim în numele colegului Pablo Salba. Să vă spun ce s-a întâmplat ieri în legătură cu acest grup de monitorizare UE America Centrală. Ieri, pe 28 februarie, a avut loc cea a doua rundă a acestui grup de monitorizare de la INTA pentru acordul de asociere UE-America Centrală, la care au venit ambasadorii celor șase state, Guatemala, Honduras, Salvador, Nicaragua, Costa Rica și Panama. O parte din America Centrală, împreună cu deputatul Salba, raportorul, cu domnul Lange, care îl reprezentat pe domnul Leifried, raportor din umbră, precum și alți reprezentanți ai grupurilor politice au participat cu toții la lucrări. Deputatul Salva de la bun început a spus cât de important este acest prim acord regional al Uniunii Europene din punct de vedere economic, comercial mai ales. Aici există avantaje de dezvoltare, în acord pentru ambele părți. Aceeași poziție au avut-o și ambasadorii din diferitele țări, printre care cel din Costa Rica, care a spus că acest acord va fi un moment crucial prin care vom avea o mai mare capacitate de integrare și o previzibilitate mai mare în relațiile noastre. Ambele părți și-au dat interesul pentru calendarul acestui acord și sunt de acord cu o intrare în vigoare cât mai rapidă. În principiu, Consiliul trebuie să hotărască legătură cu semnarea în mai pentru ca Parlamentul să-l aprobe ulterior. Ambasadorii nu au spus că ar exista probleme de ratificare prin procedura internă și sunt uh, interesați de aplicarea provizională a părții 4 din acord. Deci fiindcă un acord mix cu competențe comune cu statele membre, va fi nevoie de ratificare. În ceea ce vrește acordul în sine, partea comercială conține multe avantaje pentru investițiile directe și pentru deschiderea ambelor pieți, piețe. La urma urmei, E o șansă mare pentru ambele regiuni din punct de vedere comercial, un acord foarte relevant, deoarece este primul acord uh, biregional și ei constituie un exemplu, un model pentru alte regiuni. <clears throat> Mulțumesc! Vă mulțumesc! Permiteți-mi să mă refer la grupurile de monitorizare care au fost deja înființate. Grupul cu SUA. Aici sunt eu raportor. Am o reuniune cu Comisia de Comerț Extern a Camerei de Comerț Americane, că, pe lângă Uniunea Europeană. Și îi voi uh, înștiința pe ceilalți membrii ai grupului legătură cu opiniile reprezentante de reprezentanții Uniunii, uh, SUA în Europa. Ecuador și Bolivia. Și aici s-a înființat un grup de monitorizare care s-a întâlnit. Domnul Schulz este raportor, nu este în sală. Mi s-a spus că domnul Kazak dorește să intervină în legătură cu grupul de monitorizare la care participă. Cuvântul. Mulțumesc! Am avut prima a grupului de monitorizare UE-Japonia luna aceasta. Am discutat probleme de organizare și am hotărât să ne întâlnim de patru ori pe, anual, pe an cu diferiți protagoniști din ambasada japoneză, din societatea civilă. Colegul nostru de la comisie ne-a informat în legătură cu progresele privind uh, rezoluția legată de summitul lui Japonia, care va avea loc uh, în primele șase luni din 2012. E o rezoluție care va da vizul Parlamentului în legătură cu uh, lansarea sau nu a negocierilor pentru un acord de liber schimb. Ceea ce este definirea sferei de aplicare și a nivelului de ambiții. Negocierile pe aceste teme se vor încheia la sfârșitul lunii martie. Japonia dorește să încheie cât mai repede negocierile, deoarece în martie 2011 a avut loc acel dezastru cu acordul de liber schimb cu Corea de Sud. Nu există mari discrepanțe de la primul document de lucru Am fost informați, grupul la nivel înalt, a găsit uh, soluții și la probleme care existau totuși, cum ar fi achizițiile publice. În vară s-a încheiat un acord pentru a soluționa probleme legate, de exemplu, de sistemul, de, sistemul feroviar japonez. Ne vom uh, continua reuniunile grupului de monitorizare și vom urmări evoluția negocierilor. Mulțumesc! Însă, dumneavoastră credeți că rezultatul va fi pozitiv în ceea ce privește stabilirea sferei de aplicare, nu? Da. Am întrebat uh, comisia ce crede despre evoluția situației și ne-au spus că sunt uh, optimiști, însă cu moderație. Ai, sunteți mare diplomat, văd că vă exprimați cu multă dibăcie. Mulțumesc! Haideți să trecem la punctul 6 aspectele comerciale ale parteneriatului estic. Uh, this is a non e un raport din proprie inițiativă. Avem proiectul de raport al domnului Miroslav Ransdorf, raportorul nostru. După cum știți, Uniunea Europeană negociază acum acordul de asociere cu majoritatea partenerilor săriteni care vor avea, bineînțeles, o componentă comercială. Pentru a stabili o zonă de liber schimb uh, cuprinzătoare între UE și aceste state. Aveți în dosare proiectul de raport, îi dau cuvântul raportorului, colegul nostru Miroslav Ransdorf. Aveți cuvântul, domnule Ransdorf domnule președinte. În primul rând, dați-mi voie să-mi cer scuze pentru faptul că raportul este mai lung decât de obicei, însă presupun că, într-adevăr, această chestiune este deosebit de importantă pentru dezvoltarea relațiilor noastre comerciale cu partea estică a continentului european. Trebuie să vă spun că probabil unii nu cunosc faptul că acest parteneriat estic include șase țări. Ucraina, Belarus, Moldova, Georgia, Armenia și Azerbaijan. Aceste țări sunt evident foarte diferite între ele și situația economică diferă de la una la alta. Uniunea Europeană negociază acorduri de liber schimb cu toate, de asociere cu toate aceste țări, cu excepția Belarusului. Și am să mai explic și alte diferențe între aceste state. Aceste acorduri de asociere vor include și un acord comercial deosebit de important. Scopul este crearea unei zone de liber schimb, unei zone profunde de liber schimb, ceea ce nu va presupune doar eliminarea treptată a tarifelor, ci și armonizarea reglementărilor în vigoare și alinierea acestora cu achiul european, ceea ce în ultimă instanță va duce și la eliminarea barierelor non-tarifare. Să mă refer acum la fiecare dintre statele parteneriatului estic. Ceea ce privește Ucraina, Negocierile pentru acordul de liber schimb s-au încheiat practic la finele anului trecut, la finele lui 2011. Acordul de asociere încă n-a fost însă definitivat din cauza faptului că Uniunea Europeană a obiectat la evoluțiile de pe scena politică internă ucraineană. În opinia mea, un acord comercial nu trebuie să se resimtă de pe urma acestor constrângeri de origine politic. Și prin urmare, eu am sugerat să se aplice cu titlul provizoriu dispozițiile acestui acord de liber schimb. Dacă permitem acestui acord să intre în vigoare, vom asigura prosperitatea în Ucraina și eventual vom încuraja și evoluțiile politice pozitive. Există un potențial economic uriaș aici, un potențial pe care Uniunea Europeană trebuie să-l utilizeze. În ultima mea vizită în Ucraina am vizitat o firmă, o companie uriașă care produceau rachete <clears throat> la Dniepropetrovsk. La un moment dat avea 60.000 de angajați, acum mai sunt doar 2.000 de angajați acolo. Însă uzina e modernă și foarte bine utilată însă deocamdată nu produc nimic. Astfel de oportunități așteaptă un impuls din partea Uniunii Europene, Georgia și Moldova. Georgia și Moldova au fost și ele incluse în negocierile pentru acord de liber schimb aceste, aceste negocieri vor trebui să înceapă oficial în săptămânile ce urmează. E important ca aceste țări să continue pe calea reformelor economice și sociale pentru a putea încheia cu succes aceste negocieri și a le încheia fără întârzieri prea mari. <clears throat> Care e problema cu Moldova? Problema e una de ordin politic în principal aceasta ține de integritatea teritoriului național. Există dificultăți create de prezența armatei a 14-a, a Rusiei. Însă, în prezent, această problemă nu mai este atât de gravă ca în trecut. Problema integrității teritoriale însă rămâne presantă. La fel și în cazul Georgiei. Aici însă guvernul central nu controlează decât uh, partea din mijloc a țării, partea centrală. Georgia însă a făcut progrese semnificative în, uh, sectorul, în sectorul economice cum ar fi energia. au primit finanțiară pentru construirea unei centrale hidroelectrice și au ajuns să exporte electricitate către țările vecine. Deci se văd ceva progrese și acolo. Armenia. Consiliul a anunțat demararea negocierilor doar după traducerea raportului meu. Prin urmare, acele aliniate din raport care se referă la aceste negocieri vor trebui să fie modificate pentru a ține cont de această evoluție recentă. Îi rog pe colegii mei din comisie să mă ajute să fac această ajustare cu ajutorul unor amendamente. Deci putem să discutăm această chestiune și sper că mă veți ajuta în acest sens. La primul schimb de opinii, în decembrie trecut, Comisia ne-a informat că demararea negocierilor pentru acordul de liber schimb cu Armenia nu va putea avea loc foarte curând. Două luni mai târziu, aceste negocieri au început, însă Comisia nu ne-a spus absolut nimic în legătură cu intențiile lor. Sper totuși că pe viitor Comisia Europeană va da dovadă de solidaritate cu noi și că ne vor anunța în legătură cu intențiile lor din vreme. Asta ne-ar permite, evident, să includem aceste evenimente și evoluții importante în propriile noastre activități. Ceea ce privește Azerbaijanul, trebuie să vă spun că acest caz este puțin diferit. Azerbaijanul singur semnifică, înseamnă 70% din PIB-ul întregii zone a Caucazului. Majoritatea, majoritatea activităților economice a acestor țări se regăsesc în Azerbaijan. Țara a trecut printr-o perioadă de creștere economică impresionantă din cauza existenței resurselor de petrol acolo. S-a semnat un acord între statul Azer și principalele companii petroliere din lume. Așa că lucrurile merg înainte bine. În raportul meu încurajez Azerbaijanul să-și diversifice economia și să accelereze eforturile de aderare la Organizația Mondială a Comerțului. Acestea sunt precondiții pentru demararea negocierilor privind acord de liber schimb între Uniunea Europeană și Azerbaijan. Există un potențial remarcabil de diversificare în economia azeră, azerii știu foarte bine acest lucru și uh, au început să acționeze în acest sens. Cea mai problematică țară dintre cele șase este Belarusul. Știți foarte bine că sunt uh, probleme politice în relația UE-Belarus. Un european a criticat permanent situația politică și economică din această țară. Consider că această izolare relativă a țării nu este productivă pentru viitor, cel puțin, pentru că alți protagoniști economici se pregătesc să intre pe piața din Belarus, chinezii și arabii, special, și dacă noi izolăm Belarusul, practic nu facem decât să ne lipsim de posibilitatea accesului pe această, în această economie. Ne Am încercat să observăm situația în Belarus într-o manieră obiectivă. Putem spune că țara este relativ stabilă din punct de vedere economic și social, că situația economică s-a îmbunătățit, mai bună decât în Ucraina, de exemplu. Există încă mari firme care produc și exportă. Economic, prin urmare, Belarusul este un partener stabil. Sugestia ar fi să ne implicăm mai mult în această chestiune a Belarusului, și să nu continuăm cu această atitudine de izolare a țării. Prin aceste parteneriate economice, cred, putem uh, promova valorile occidentale tradiționale, putem promova anumite structuri de piață și putem eventual stimula creșterea unei clase de mijloc în Belarus. Și această clasă de mijloc ar putea să stabilizeze în ultima instanță societatea civilă în Belarus. Deci astfel vom putea contribui mai eficient la evoluția socială și politică a țării în direcția pe care o dorim și noi. Stimați colegi, după primăvara arabă, în 2011, aceste țări din parteneriatul estic au fost eclipsate de vecinătatea sudică. Acum, mass media și factorii de decizie politică acordă atenție foarte mare lumii arabe, neglijând oarecum țările din Est. În opinia mea, e o greșeală. Prosperitatea și stabilitatea vecinătății ori orientale este esențială pentru Uniunea Europeană. În trecut am văzut foarte bine că dacă neglijăm această parte a Europei, nu avem decât de regretat. Trebuie să întărim relațiile comerciale cu țările din parteneriatul estic este deosebit de important să acordăm importanță deosebită activităților politice necesare în acest sens. În proiectul meu de raport am încercat să mă refer la toate chestiunile care țin de schimburile comerciale. Sper că aceasta vor oferi o bază solidă pentru discuțiile viitoare și sper să primesc pe viitor contribuțiile dumneavoastră pline de noi idei. Vă mulțumim, spune președintele. Proiectul de raport uh, este mai substanțial decât de obicei, însă înțelegem importanța temei discutate. Și tema, evident, justifică lungimea raportului. Apropo, am primit o scrisoare pe care am să vă trimit și dumneavoastră, o scrisoare din partea unui membru al Parlamentului Ucrainean, membru unui partid radical, care se referă tocmai la această chestiune. Îmi cer și o scuze și am omis o informație Un mesaj din partea domnului Oleg Eliashko, membru al Parlamentului Ucrainean, conducătorul Partidului Radical, e mulțumit de proiectul de raport, spune dânsul acolo. Să trecem la, la raportorii din umbră. Pavazaleschi nu este. Domnul Cutaș este prezent. Domnule președinte, în primul rând uh, doresc să-l uh, felicit pe raportor uh, pentru raport, care chiar dacă pare un raport lung, uh, eu îl găsesc uh, cuprinzător și echilibrat. Așa cum a zis și domnul Ransdorf, evenimentele din Africa de Nord au mutat un pic centrul de interes asupra dimensiunii sudice a politicii de vecinătate. Consider totuși că trebuie să intensificăm colaborarea cu partenerii estici pentru a evita riscul neglijării uh, acestei dimensiuni a politicii de vecinătate. <clears throat> De asemenea, uh, un obiectiv important cred că trebuie să fie eradicarea sărăciei, care trebuie să ocupe un loc semnificativ pentru asigurarea stabilității țărilor uh, care fac parte din acest parteneriat estic. Eforturile pentru democratizare, practic, sunt direct condiționate de îmbunătățirea condițiilor de viață ale cetățenilor, crearea unei societăți civile puternice, asigurarea libertății presei, consolidarea instituțiilor democratice. Uh, în ce privește uh, aspectele comerciale ale parteneriatului estic, consider, uh, găsesc pertinentă observația raportorului cu privire la rolul important pe care societatea civilă Uh, îl poate juca în promovarea beneficiilor uh, pe termen lung. De asemenea, nu trebuie să uităm uh, rolul important pe care îl poate juca piața Uniunii Europene pentru partenerii estici și pentru că a menționat Republica Moldova, vreau să spun că numai puțin de 47% din exporturile Republicii Moldova sunt direcționate către Uniunea Europeană. Deci, practic, influența pe care o avem este foarte, foarte mare. Un alt punct important pe care o să-l adaug și pe care o să-l susțin și prin amendamente uh, este necesitatea includerii unui capitol privind dezvoltarea durabilă în dispozițiile privind zonele de liber schimb încheiate cu statele uh, din vecinătatea estică. Cam atât am avut să spun. Uh, sunt, sunt convins că o să am o colaborare foarte bună cu domnul Razva și o să fie în final un raport foarte bun. Mulțumesc! Nu mai sunt alți raportori din umbră. Domnul Teller, din partea verzilor, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Am avut senzația pe o clipă că sunt invizibil. Nu, mă refeream doar la, port- la raportori din umbră care nu mai sunt aici. Bună președintele. Cred că este o inițiativă salutară acest raport. mai ales în ceea ce privește aceste capitole pe țări, sunt o adăugire importantă, să recunoaște acolo și faptul că acest capitol privind Belarusul reprezintă cea mai spinoasă problemă Deci proiectul de raport sprijină pe deplin negocierile pentru un acord de liber schimb cu cinci dintre aceste șase țări. Însă, pentru noi, noi avem impresia că nu se definesc foarte bine scopurile acestor acorduri extinse de liber schimb. Se vorbește de integrare economică extinsă și armonizare reglementativă, însă nu se vorbește de niciun etalon. Cum o să stabilim că într-adevăr s-au făcut progrese în acest sens? cum o să măsurăm aceste progrese și cine va decide în ultimă instanță dacă s-a făcut suficient sau nu. Una dintre ideile principale din spatele acestui raport a fost uh, comunicarea Comisiei și a reprezentantului, înaltului reprezentant pentru politica externă. Și dacă mă uit în acel material, văd că primul, primul punct de la obiective era democrația. Democrație funcțională, respect pentru drepturile omului și statul de drept sunt stâlpii fundamentali, pilonii fundamentale parteneriatului european cu vecinii Uniunii Europene. Ăsta ar fi obiectivul numărul 1. Numărul 2, la stabilirea unor legături mai strânse cu societatea civilă care ar contribui la realizarea primului obiectiv, obiectivului major. Însă, aceste elemente nu le regăsesc într-o manieră suficientă în proiectul de raport care ne-a fost prezentat acesta nu ne dă instrumentele de care avem nevoie pentru a evolua, evalua progresele în acest sens. De asemenea, trebuie să vă spun că mulți, multe dintre aceste țări trebuie să-și reconstruiască economiile, practic de la zero, pentru a putea reflecta pe deplin prioritățile pieței europene. Ca atare, integrarea acestor state este o sarcină ambițioasă, costisitoare în același timp. <clears throat> Va avea nevoie de o alocare de, a unor resurse considerabile. Sper să pot contribui și pe viitor la rafinarea și la dezvoltarea acestui raport și mă voi opri aici deocamdată. Ascultându-vă, uh, mi-am dat seama că vă concentrați foarte mult pe aspectele comerciale ale acestei politici de vecinătate și ale negocierilor pentru uh, liber schimb. Din partea Comisiei, doamna Zikovska. Bună dimineața! Mulțumesc, domnule președinte! Comisia salută raportul cu privire la aspectele comerciale ale parteneriatului estic. Este un raport foarte cuprinzător și identifică principalele provocări uh, în acest domeniu. Comerțul este un element important al parteneriatului cu țările estice, pentru că joacă un rol important în atingerea obiectivelor acestui parteneriat asocierea politică și integrarea economică. Prin aceste zone de liber schimb, prin aceste negocieri, vom oferi uh, vecinilor noștri din Est, Est acces la piața europeană. Acest lucru îi va ajuta să își consolideze exporturile, să atragă investiții și să se dezvolte în mod durabil. La schimb, noi cerem reforme indispensabile pentru ca aceste țări să poată beneficia din plin de uh, ofertele preferențiale. Comisia și-a luat angajamentul de a respecta această agendă și vom face ca aceasta să progreseze. În anul 2011 au fost observate progrese substanțiale Acordul de liber schimb cu Ucraina a fost uh, încheiat. În momentul de față lucrăm la concluziile textului. Totuși, legătura între acordul de asociere și acordul de liber schimb este uh, de nediscutat. Deci, deci trebuie ca Ucraina să respecte niște precondiții, niște condiții prealabile pentru a putea beneficia din plin de, a, de acordul de liber schimb. Considerăm că poziția UE în acest, în acest sens ar trebui să fie consecventă și trebuie să respecte valorile europene uh, pe care le așteaptă de la vecinii uh, săi. Privire la Georgia și Moldova, aceste țări au uh, făcut progrese suficiente și semnificative în eforturile lor de a se conforma negocierilor Statele membre au uh, dat undă verde raportului Comisiei. Aici recomandăm lansarea negocierilor pentru 2012. Avem programate negocieri um, și uh, comisarul de Gurt este în vizită în aceste țări la ora actuală pentru a lansa negocierile. Primele runde de negocieri urmează să aibă loc la sfârșitul lui martie. În ce privește Armenia, această țară a rămas în urma Georgiei și Moldovei din punct de vedere al progreselor. Am colaborat cu Armenia către sfârșitul anului trecut. Guvernul de aici a abordat un pachet de măsuri foarte ambițios pentru a fi um, pus în aplicare până la sfârșitul anului și a reușit să facă progresele dorite. Deci, uh, am decis să susținem lansarea negocierilor cu Armenia. Acum se pregătește programul de negocieri, începând de anul acesta cât de repede. În ceea ce privește celelalte țări, racordarea la valorile uh, Uniunii Europene și calitatea de membru a OMC sunt condițiile cheie pentru avansarea negocierilor cu aceste țări. E vorba despre Azerbaijan și Belarus. Azerbaijan nu este membru OMC, la ora actuală, dar vom continua relațiile cu această țară în contextul negocierilor cu legătură cu acordul de asociere. În ceea ce privește Belarus, uh, aceleași condiții sunt valabile. În plus, un uh, viitor acord preferențial trebuie să facă parte din acordul uh, de asociere. După cum știți, acordul de asociere se bazează pe valorile comune și nu este cazul cu Belarus, Belarus la ora actuală. Pentru toate aceste țări, și voi încheia cât uh, de repede în două minute, este important că urmărim progresele în aceste țări, urmărim evoluția lor și uh, vom ține cont de aceasta în negocieri. Mulțumesc. Thank you very much. Coming back. Mulțumesc foarte mult. Uh, dacă raportorul uh, vrea să uh, tragă concluzii și să răspundă, pentru că domnul Pascal Ami va ajunge, va ajunge foarte curând. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc colegilor pentru observațiile lor și mulțumesc și comisiei. Și colegii mei și, um, și Comisia a vorbit despre societatea civilă. Cred într-adevăr că este un element cheie, această societatea civilă trebuie consolidată în Europa de Est și trebuie ca valorile lor să fie comune cu cele ale Uniunii Europene. Cred că s-au făcut deja progrese în consolidarea societății civile pentru a-i ajuta pe partenerii noștri din Est să aibă o administrare mai bună. Aceste standarde uh, pot fi introduse cu ușurință în aceste societăți. După cum am spus, au fost observate progrese în aceste țări, dar este nevoie de susținere financiară din partea Uniunii Europene. Aș zice că aceste structuri administrative pot fi foarte ușor îmbunătățite nu ar costa foarte mult. De asemenea, pot fi uh, atinse mai multe obiective, pot fi făcute mai multe reforme și în alte domenii. În practicile uh, contabile, de exemplu, acestea sunt destul de înapoiate în unele țări și pot fi îmbunătățite foarte ușor uh, cu ajutorul experților noștri. Sper că princip- instrumentul principal pentru promovarea clasei de mijloc și societății civile în aceste țări este este sfera relațiilor comerciale. Când am discutat problema drepturilor omului, uh, ei bine, eu cred că aceasta este o chestiune care ne ia foarte mult timp. În esență, eu cred că principalul criteriu ar trebui să fie statul de drept. Acesta este mai important decât stabilirea unei societăți civile. Vă rog să conchideți, spune președintele. Mulțumesc pentru atenție și sper că mă veți ajuta să îmi ajustez raportul prin amendamentele voastre. În cazul Armeniei, um, acum um, este nevoie să așteptăm și traducerea raportului. Mulțumesc foarte mult! Termenul limită pentru amendamente este 21 martie. Trecem la punctul 7 de pe ordinea de zi. Um, Europa eficientă din punct de vedere al folosirii resurselor este vorba despre un raport de la Envy și raportorul nostru este Salvatore Iacolino. Și îi dau cuvântul. Grazie, president. Saro... Mulțumesc, domnule președinte. Voi vorbi foarte pe scurt. Am discutat deja aceste chestiuni și trebuie să ne exprimăm avizul cu privire la aceste aspecte. Este foarte important să discutăm despre folosirea eficientă a resurselor. Este esențial pentru creșterea economică durabilă da, să avem competitivitate în domeniul economiei ecologice prin acorduri comerciale pentru relațiile externe ale Uniunii Europene trebuie să um, avem un sistem multilateral de comerț deschis care garantează respectul pentru mediu. Cred că, pe baza negocierilor de la Doha, Doha Uh, barierele tarifare sunt uh, destul de importante. Astfel se vor crea uh, oportunități semnificative. Mai avem o altă opțiune. Trebuie să ne bazăm cât de mult posibil pe politica comercială. Desigur, putem face apel la factorii de producție și să reducem costurile, dar întotdeauna trebuie să garantăm Uh, standarde ridicate uh, cu privire la produse și la bunuri și servicii. Acestea trebuie să fie aliniate cu cererea uh, specifică situației. Aici, de asemenea, este important să analizăm preferințele tarifare, introducerea acestor preferințe pentru bunurile și serviciile ecologice, ar putea aduce plus valoare, mai ales atunci când vine vorba despre cooperare, cooperarea cu țările în curs de dezvoltare și mai ales când vine vorba despre programul din Strategia Europa 2020. Acest uh, dosar, această foaie de parcurs, uh, cu siguranță poate fi îmbunătățită, există câteva uh, goluri în ea. Sunt binevenite observațiile voastre, eu mă voi opri aici și vă las să analizați propunerea mea. Desigur, sunt foarte deschis la sugestii din partea comi comisiei. Vom începe cu raportorii din umbră, cu Toș. Well, if you can... Yes, very short domnule președinte în primul rând vreau să îl felicit pe domnul iacolino pentru redactarea unei foarte bune propuneri de opinie. consider și eu că încurajarea comerțului cu bunuri și servicii uh, din sectorul de mediu ar contribui într adevăr uh, unei dezvoltări economice durabile protejând uh, mediul înconjurător. Comerțul durabil și echitabil trebuie să se afle practic în centrul politicilor comerciale ale Uniunii Europene și de aceea salut uh, propunerea dumneavoastră de a include un capitol ambiios privind durabilitatea în acordurile Uniunii Europene care sunt deja în vigoare. Ați menționat în raport acest lucru uniunea europeană trebuie să ajute la crearea unui sistem global pentru o folosire mai echitabilă a resurselor uh, mondiale i practic trebuie să urmărească includerea standardelor de mediu în cadrul organizaiei mondiale a uh, comerului pentru că observăm în acest moment o lipsă de consecvenă între angajamentele luate în faa omc i cele agreate în cadrul protocolului uh, de la kyoto sau în cadrul numeroaselor acorduri de mediu multilaterale de mediu care trebuie remediate. De aceea am să contribui la, la, la opinie cu propriile idei și mă aștept la o colaborare fructuoasă cu, cu toți colegii din comisie. Mulțumesc! Thank you. Catherine Bierda. Catherine Bierda. Mulțumesc, doamna Catherine Bierda. Mulțumesc, domnule președinte. Voi încerca și eu să vorbesc pe scurt și aș dori să salut acest aviz. Este un aviz foarte bun și acoperă o sferă foarte um, foarte mare. Ați spus că uh, poate fi durabilă dezvoltarea. Consider că trebuie să avem o formulare mai puternică, trebuie să fie durabilă. Dacă nu este, nu avem comerț. Cred că, de asemenea, trebuie să includem ceva și despre securitatea alimentară, pentru că comerțul cu materie primă nu se referă doar la minerale, cred că uh, Fondul Mondial pentru Natură va lansa un uh, proiect foarte interesant în viitor și trebuie să ținem cont de acesta. Doresc de asemenea să repet ce au spus colegii mei uh, despre faptul că comerțul trebuie să fie și echitabil și durabil și ne-am aștepta ca companiile din Uniunea Europeană să aibă comerț unele cu altele, dar acest comerț nu ar trebui să aducă prejudicii țărilor în curs de dezvoltare și ocaziilor pe care le-ar avea acestea de a-și dezvolta propriul comerț. Um, de asemenea, doresc să uh, văd uh, ceva despre tehnologiile ecologice. am uh, dorit o consolidare a formulării în uh, cazul barierelor non-tarifare. Avem nevoie să fim atenți că la, fim atenți la barierele și vizele pe care uh, le punem ca obstacole, mai ales în cazul tehnologiilor emergente. Uh, de asemenea, trebuie să luăm în considerare un sistem asemănător cu Dodd-Frank, cum este în America, și trebuie să ținem cont de el în negocierile, în negocierile ulterioare. Vă mulțumesc, domnule președinte, voi reveni ulterior. Um, Helmut Scholz, Mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu voi vorbi foarte pe scurt, pentru că vreau să preiau uh, remarcile colegei mele. Când a vorbit despre comerțul echitabil, acesta trebuie să fie durabil, altfel nu poate fi echitabil. Mă bucur că a accentuat acest lucru și salutăm raportul colegului nostru. Cred că el este uh, pe calea cea bună. Desigur, um, problema uh, stă în detalii de cele mai multe ori. De exemplu, dacă vorbim despre bunurile și serviciile ecologice în comerț, atunci trebuie să vedem și aspectul social al filmelor care produc aceste bunuri și servicii. Asta lucru, acest lucru înseamnă că în Germania uh, o industrie este foarte afectată de concurența de pe piață. Deci, trebuie de asemenea să ne dăm seama cum poate să contribuie Uniunea Europeană la comerțul echitabil, la Uh, bunurile și cu bunurile și serviciile ecologice. De asemenea, doresc să vă amintesc, mai ales la paragraful 3, știm că săptămâna viitoare vom fi la Nairobi cu, la întâlnirea președinților pentru a pregăti um, runda de negocieri. Trebuie să ne uităm înspre viitor și să nu ne uităm doar la tratatele pe care le-am încheiat deja mai ales când este vorba despre monitorizare și informare, eu aș zice că trebuie să introducem informații uh, monetare, acestea trebuie să facă parte din orice acord și trebuie să înțelegem că aspectele sociale și de mediu trebuie să fie interconectate. Asta deoarece consumatorii și producătorii de bunuri și servicii ecologice uh, trebuie să se pună de acord. Dacă nu fac acest lucru, atunci uh, comerțul nu mai este durabil. De asemenea, și socia- uh, responsabilitatea socială trebuie să își aibă rolul aici. Trebuie menționată în raport și m-aș bucura foarte mult să mi-aduc și eu contribuția la acest raport. Mulțumesc! Finally. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule președinte! Colegul meu este raportorul din umbră aici, dar voi vorbi eu în numele lui. Am pregătit... Uh, Gealo, dorești tu să, să intervii? Ok. Proiectul de aviz este concentrat aproape în exclusivitate pe deschiderea piețelor globale pentru bunurile și serviciile ecologice. Este clar că um, raportorul înțelege deschiderea pentru exporturile din Uniunea Europeană. Mie mi se pare că lipsește ceva. Cealaltă jumătate, de fapt, dimensiunea importurilor. Europa este cel mai Um, continentul cel mai dependent de energie importată din lume. <coughs> Am auzit asta și de la alți vorbitori, um, problemele legate de, um, de durabilitate. Trebuie să disociem creșterea economică de consumul crescut de energie, trebuie să prevenim um, generarea de deșeuri, uh, standarde mai ridicate de reciclare și folosirea mai îndelungată a produselor. Dorim să oferim să ne oferim să colaborăm cu raportorul pentru a introduce niște idei de ale noastre în această privință, mai ales atunci când este vorba despre acordurile comerciale, suveranitatea partenerilor și să susținem eforturile de a promova comerțul durabil cu țările terțe. De asemenea, vom ruga Comisia să ia măsuri care să cuprindă standarde de mediu și uh, de muncă și, de asemenea, trebuie să ținem cont de resursele din țările terse, terțe. Cred că acestea sunt un lucru important. Nu putem avea ambiția de a avea dezvoltare durabilă și comerț durabil fără să ne asumăm această responsabilitate. Voi încheia aici. Uh, listening to the... Uh... Mulțumesc. Maria, mulțumesc, domnule președinte. Vreau să vă rog un lucru. E foarte cald aici și pentru a avea mai multă durabilitate și pentru a ne simți mai bine aici, nu știu, puteți să anunțați pe cineva să reducă puțin temperatura? Da, e drept, e foarte cald în sală, spune domnul președinte. Deci de aceea rog serviciile care se ocupă de încălzire să soluționeze problema. Acum, din partea comisiei, domnul Bosmans, foarte pe scurt. Mulțumesc, domnule președinte. Îi mulțumesc și raportorului. Salutăm acest proiect de aviz și în ceea ce privește comentariile făcute, cred că a fost o discuție foarte utilă, vă mulțumesc. S-a spus deja că faptul că oamenii vor fi din ce în ce mai înstăriți uh, va a reprezenta o presiune sporită asupra resurselor. De aceea, în toate domeniile de politice europene, trebuie să ne ocupăm de eficiența resurselor, utilizării resurselor, inclusiv în ceea ce privește comerțul. Aveți aceste capitole privind bunurile și serviciile de mediu în acordurile bilaterale, ceea ce e foarte bine. Ar trebui, de asemenea, să ne dăm seama că eficiența resurselor nu ar trebui să devină doar o nișă pentru comerț, ci o trăsătură a tuturor filierelor și a societății pe ansamblu. Știm că avem runda de negocieri Rio plus 20, acolo ne vom ocupa de asta și deocamdată nu mai am mhm. nimic de spus. Mulțumesc. Domnul Iacolino, comentariile de încheiere? Doriți să interveniți? Da, domnule președinte. Am ascultat toate contribuțiile făcute, toți cei care au intervenit au venit cu o contribuție utilă și cu siguranță vom ține cont de toate acestea atunci când vom uh, defini textul definitiv la acest uh, dosar. Am văzut de asemenea că părerea generală a colegilor este pozitivă, ca și cea a comisiei. În ceea ce privește termenul pentru amendamente, cred că 8 martie ar fi o dată bună pentru a avea votul în INTA pe 27 martie. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc. Termenul de amendamente, deci pentru acest aviz, 8 martie la prânz. Mulțumesc. Acum trecem la punctul 8. Domnul Pascal Lamy a venit deja aici. Bun venit încă o dată, domnule Lamy, la comisia noastră. Dumneavoastră veniți după cea de-a opta conferință ministerială de la Geneva. Fără să vă provoc, aș spune că la Geneva am asistat la arhivarea rundei de la Doha. Ce înseamnă asta? Capacitatea de luare de decizii, de a stabili reguli este oprită. Deci, prin urmare, ce putem face, ce puteți face pentru a pune capăt acestui blocaj? Aveți cuvântul. Mulțumesc. E întotdeauna o plăcere să mă aflu din nou în rândurile dumneavoastră. Voi încerca să vă soluționez să vă răspund la această întrebare în contextul mai general, bineînțeles. Și anume că lumea trece prin niște transformări majore în ultimele vremuri. Foarte multe țări în curs de dezvoltare au ajuns să fie țări emergente, sunt țări foarte active în ceea ce privește comerțul la nivel uh, internațional. De asemenea, sunt țări care oferă acum asistență pentru dezvoltare. Modelul uh, exuberant de creștere economică din ultimul deceniu a ajuns uh, la un moment în care ar trebui să se facă modificări, ajustări. Multe țări acum caută alte alternative de creștere, creștere mai durabilă cu o creare mai mare de locuri de muncă. Și vedem că în ceea ce este comerțul internațional, acesta este afectat, se încearcă reglementarea unei părți a economiei și anumit și anume a sectorului financiar, care era foarte subreglementat și Asta a creat probleme pe care le știm cu toții. Toate aceste schimbări fundamentale afectează sistemul OMC. Țările emergente sunt acum mult mai importante în cadrul acestei instituții și când vă uitați la funcția legislativă a OMC, că nu este singura funcție, însă una din funcțiile pe care le are OMC-ul, vedeți că în runda dezvoltare de la Doha, lucrurile au luat o întorsură foarte dificilă. E extrem de greu să găsești un echilibru între drepturi și obligații între țări dezvoltate și uh, în curs de dezvoltare. Aceasta este originea blocajului actual. A ajuns runda de la Doha și voi reveni la asta peste câteva clipe pentru a vă prezenta niște abordări alternative. pentru a vedea ce putem face pe viitor în privința anumitor dosare. În multe țări văd comerțul drept uh, instrument de dezvoltare, cum ar fi inițiativa um, pentru comerț, ar trebui să ne asigurăm că angajamentele comune luate pentru a ajuta țările mai sărace în ceea ce privește construirea capacităților comerciale nu vor avea de suferit. Și trebuie să spun că, pe ansamblu, Uniunea Europeană <clears throat> și statele membre și-au respectat angajamentele luate. Ceea ce se vede și în comunicarea recentă a Comisiei privind creștere, comerț și dezvoltare. În această comunicare sunt prezentate mai multe opțiuni interesante. Și comerțul e în schimbare. E vorba de valoarea adăugată pe care trebuie să o ai la niște bunuri importante pe care le reexporți cu o valoare sporită, creând astfel locuri de muncă. Iar acest uh, lanț care s-a schimbat atât de mult ne face și pe noi să ne uh, reanalizăm opțiunile. Fluxurile de import-export se întâmplă continuu, trec peste frontiere, însă cu toate acestea, nu știm exact care este contribuția comerțului la creștere, la crearea de locuri de muncă sau la <clears throat> eradicarea sărăciei. Există dezechilibre bilaterale din punct de vedere comercial și în secolul 21 nu mai avem cum să măsurăm comerțul folosindu-ne de niște instrumente de secol 19. Ar trebui să începem să măsurăm comerțul ținând cont de plus valoare în primul rând. Și de aceea am lansat o inițiativă numită Made in the World împreună cu OCDE-ul, Eurostatul contribuie de asemenea Comisia de Comerț Internațional de la, din Statele Unite ale Americii, precum și alții, deci pentru a măsura valoarea adăugată a comerțului. Astfel, noi, factorii de decizie politici, dar și operatorii comerciali, întreprinderile, vor avea o imagine mai exactă a impactului și influenței pe care <clears throat> îl are comerțul. Aceste lanțuri de valoare globală care s-au creat ne obligă de asemenea să privim dintr-un alt unghi protecționismul. Deși unii vor să prezinte protecționismul ca fiind o măsură inteligentă, dacă taxăm mai mult importurile, toată lumea va crește costurile, costurile factorilor de producție și astfel și-ar tăia, tăia craca de sub picioare. Astfel nu s-ar confirma decât ceva ce știm deja destul de, de mult timp și anume că protecționismul comercial nu te protejează, nu te ocrutește. De asemenea, am văzut apariția multor uh, acorduri bilaterale. Acordurile multilaterale întotdeauna au coexistat cu cele bilaterale. Aceste inițiative, în mod tradițional, se bazează pe tarife, pe, pe tarife vamale. Ceea ce e mai îngrijorător e faptul că vedem cum acordurile bilaterale intră în sfera reglementării. Acordurile bilaterale ajung să-și proiecteze propriile abordări de reglementare și există un risc grav de uh, abatere de la regulamentele OMC. Raportul Walter, publicat anul trecut, arată tocmai acest lucru. Iar o astfel de tendință, cred eu, ar fi o veste proastă pentru operatorii economici în cadrul lanțului mondial de valoare. Asta ar crește costurile afacerilor în loc să le scadă. Și pe măsură ce cadrul de reglementare internațional este lăsat deoparte în favoarea acordurilor bilaterale, există riscul de fragmentare și astfel de slăbire a acestui sistem global pe care l-am clădit din 1947 încoace. Nu ar fi o veste bună pentru nimeni să se întâmple așa ceva. Fie că e vorba de jucători mici sau mari. Uh, Chiar dacă, bineînțeles, ar fi o veste proastă, mai ales pentru cei mici. În această situație, mulți membri ai OMC-ului, inclusiv UE, ar trebui să vadă care sunt adevăratele obstacole în calea comerțului în momentul actual. Trebuie să analizăm mai îndeaproape barierele non-tarifale, să vedem ce se întâmplă cu serviciile de asemenea dat fiindcă multe dintre acestea sunt integrate foarte mult cu comerțul de produse agricole sau manufacturate, deci are rost să reglementăm separat acest domeniu al serviciilor? Să vedem ce se întâmplă cu standardele internaționale sau private. Și de aceea am hotărât să organizez un grup de lucru din mai mulți participați pentru a vedea care sunt obstacolele la adresa comerțului. Și foarte curând voi anunța cine face parte din acest uh, grup de lucru, din acest panel. Ca să vă răspund la întrebare, domnule președinte, deși, așa cum ați spus și dumneavoastră, ultima conferință ministerială din decembrie nu a dat să se întrevadă vreo posibilitate de continuare a negocierilor uh, în cadrul agendei de la Doha. Ministrii, de asemenea, au transmis un semnal foarte clar că în 2012 ar trebui totuși să facem ceva, să nu risipim acest an. Avem o serie de domenii din, uh, din agenda de la Doha o serie de puncte care pot fi respectate anul acesta cu niște beneficii concrete și clare, cum ar fi, de exemplu, tratatul privind înlesnirea comerțului. E un element central din runda de la Doha, iar statele membre au acceptat să reanalizeze situația pentru o reechilibrare. E o chestiune esențială asupra căreia își îndreaptă atenția negociatorii de la Geneva. De asemenea, în afara negocierilor din cadrul rundei Doha, avem anumite aderări la OMC, cum ar fi cea a Serbia, Kazahstanului, Laos, negocieri care sunt foarte avansate și care s-ar putea încheia în termen scurt. Avem de asemenea o agentă de monitorizare și supraveghere care a dat rezultate în timpul crizei, a ajutat uh, membrii OMC să țină piept protecționismului, însă știm că deși uh, e eficient acest sistem de monitorizare și supraveghere, trebuie totuși să-l consolidăm. Și bineînțeles există și domenii în care po- poate exista un progres potențial, cum ar fi, de exemplu, noul acord privind uh, accesul la achizițiile publice și negocierile care au loc anul acesta privind termenii în conformitate cu care China ar urma să fie prima țară emergentă care să adere la acest uh, acord de acces la achizițiile publice. Ideea e că nu sunt niște vremuri ușoare pentru multilateralism, pentru relațiile multilaterale. Și asta ca urmare a crizei. Vedem că membrii noștri nu prea își doresc să colaboreze într-un cadru multilateral pentru a face față obstacolelor actuale și viitoare din fața comerțului. De asemenea, și la ONU vedem că nu prea există voință pentru a ajunge la o înțelegere privind reducerea emisiilor de dioxid de carbon. Și această paralelă între negocierile comerciale și cele de mediu e foarte greitoare. Mesajul meu simplu, ca introducere la discuțiile de astăzi, este următorul. Ar trebui cu toții să ne gândim de două ori înainte de a slăbi uh, acest sistem pe care l-am clădit de-a lungul anilor cu eficiență. Dacă vrem să funcționeze sistemul comercial mondial, toți membrii trebuie să fie gata să-și aducă contribuția și din câte văd eu lucrurile, calea multilaterală e cea mai eficientă încă și e cea mai dreaptă pentru a face comerț. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Bineînțeles, nu e de mirare că foarte multe persoane doresc să intervină acum. Eu dau drumul la cronometru și vă rog pe fiecare să vă limitați cât de mult puteți. Dacă va fi nevoie, voi uh, încheia intervențiilor. Domnul Daniel Caspari de la PP, prima persoană. Herr Lamy, es ist sehr gut, Sie da zu haben, aber ich denke, es ist ein sehr schlechtes Mulțumesc, domnule la mine bucurăm să vă avem alături de noi, însă cred că nu sunt prost că aveți uh, timp la dispoziție care vă permită să ne vizitați. Noi am preferat să aveți mai multe lucruri de făcut acolo la birou și mai puțin timp pentru noi. Dintre toate chestiunile pe care le-ați menționat, două mi-au atras atenția în mod deosebit. În primul rând, în materie de politici, comerțul exterior, evident, trebuie să avem în vedere și alte politici, avem alte obiective secundare, trebuie să ne gândim la standarde sociale, standarde de mediu, ale drepturilor omului și așa mai departe. Impresia mea este că probabil dăm prea multe lucruri de făcut OMC-ului, însă m-ar interesa să, să aflu cum colaborați cu alte organizații, organizațiile de drepturile omului, organizațiile de mediu, ONU și așa mai departe. Există vreodată, uh, uh, uh, poate șansa ca organizația dumneavoastră pe viitor să coopereze cu acestea în sensul rafinării unor mecanisme pe care deja le cunoaștem bine pentru soluționarea litigilor eventual și așa mai departe. În al doilea rând, protecționismul este o chestiune la care de asemenea v-ați referit. Tot mai multe state membre ale OMC-ului iau măsuri care de fapt n-au nimic în comun cu OMC-ul. Mă gândesc la Brazilia și Argentina. Înțeleg că, bine, au motive pentru a face ceea ce fac, însă, ca să fim sinceri, abordarea este una deosebit de periculoasă. Am zis că automobile chinezești urmează să fie importate acolo, eludându-se regulile privind achizițiile publicilor. După eșecul rundei Doha, credeți că OMC-ul este suficient de puternic pentru a se asigura că statele membre într-adevăr vor respecta regulile interne ale organizației? Vom putea demara în 2012 inițiative menite a indica ce membrii respectă și care reguli sunt respectate. Deci să, să rezolvăm în acest an chestiunea respectării regulilor OMC, pentru că, în opinia mea, OMC-ul a încercat întotdeauna să îmbunătățească lucrurile. N-aș vrea ca pe viitor să avem un OMC mai slab, avem nevoie de un OMC mai puternic un grup de țări care respectă un set comun de reguli. Și în acest sens e periculos că avem un, un vacuum creat de eșecul rundei Doha. Eventual, dacă mi-ați putea spune ce inițiative aveți în vedere în acest sens. Mai am 10 solicitări de intervenție, așa că o să vă rog să, să întrebați foarte pe scurt, domnul Lange, Socialiști și Democrați. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule director general Lamy, aș dori să mă refer la două aspecte deosebit de importante. Vorbeați despre reglementările internaționale. Eu mă gândesc la, la textiliștii din Italia, de exemplu, sau la cei care lucrează în industria automoto din Germania și dacă le spun acestor oameni uh, Sunt probleme diferite și toate vor fi reglementate la nivel mondial și asta o să asigure locuri de muncă mai sigure. Mă gândesc că nu o să mă creadă. Dacă nu avem acorduri bilaterale pentru a sprijini aceste sectoare economice, cred că uh, aceștia nu se poate fi convinși. Dacă avem acorduri bilaterale, o să putem fi mai credibili. Ce puteți face dumneavoastră în acest sens? Dacă ne gândim la aceste reglementări la nivel mondial, gândiți-vă și la ce s-a întâmplat în ultimele trei luni. Și mai este un domeniu menționat de domnul Casperi, protecționismul. Protecționismul este o provocare majoră. Vedem asta din nenumărate puncte de vedere și sunt foarte multe proceduri de adoptat uh, audituri peste audituri, situația este foarte complexă. Probabil OMC-ul ar putea eventual să încerce să utilizeze mai eficient procedurile existente acum ca să fim absolut siguri că protecționismul nu mai intervine în activitatea OMC-ului. Vă mulțumim. Din partea ALDE, Mulțumesc, domnule președinte, mulțumim și domnului Lami pentru că a binevoit să vină să fie alături de noi astăzi. Spuneați, domnul Lami, că încercați să renunțați la instrumentele de secol XIX, la cele de secol XX și acum la instrumentele de secol XXI, asta pentru a răspunde la evoluțiile actuale. În comisia noastră discutăm un regulament privind Uh, prin SPG+. Încercăm să ne bazăm acum pe indicele dezvoltării umane și nu mai mult pe, nu așa de mult pe PIB ca în trecut. Și raportul pe care l-am primit uh, ne spune că acest criteriu este inadecvat pentru a stabili nivelul unei țări în conformitate cu procedurile OMC-ului. Deci nu putem să recurgem la acest uh, etalon. Dacă ne bazăm doar pe criterii economice și pe, pe tarife preferențiale, lucrurile devin mai complicate. Aș vrea să știu dacă veți lua în calcul și alți factori. Pentru că noi aici încercăm să asigurăm un comerț echitabil și durabil, dar dacă ignorăm o serie întreagă de criterii care se folosesc în indicele dezvoltării umane, cred că nu facem decât să ne facem noi singuri rău. Din partea verzilor, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, bună ziua, domnule Lami, vă mulțumesc că sunteți astăzi împreună cu noi aici. Mi-a plăcut foarte mult uh, referința pe care ați făcut-o la făcut în lume, made in world. Vă refereați la criza multilateralismului și la incapacitatea actuală a statelor sau a grupurilor regionale de a înțelege comerțul și schimburile așa cum sunt ele de fapt. Eventual, care ar putea fi, în opinia noastră, abordarea europeană? Sigur, s-a spus, cadrul multilateral ar fi cel mai performant, însă dacă acesta eșuează, în loc vom avea o abordare europeană. Cred că la nivel european, în prezent, nu putem să evaluăm locul Europei în comerțul mondial, în momentul în care dumneavoastră însuți erați comisar european. Ați încercat să liberalizați schimburile comerciale foarte intens, însă, la nivelul, în momentul respectiv, exista și o perspectivă asupra realității comerțului, asupra dimensiunii comerțului. Astăzi, agenda europeană este una bilaterală de liber schimb în principal și oarecum aceasta refuză să integreze în propria reflexie și în propriile demersuri uh, dezbaterea care există la nivelul statelor membre în prezent, în statele membre, se discută foarte mult chestiunea piețelor publice, achizițiilor publice, achizițiilor publice. Tarifele nu mai sunt un mijloc de a gira aceste schimburi, dar aceste achiziții publice devin instrumentul unei politici industriale. De exemplu, integrarea conținutului local în achizițiile publice n-ar putea fi un instrument pentru anumite sectoare care ar putea fi promițător. Există o diferență la OMC, între, un diferent între Japonia și Canada la OMC pe această temă și vedem că în ceea ce privește anumite sectoare, a, instrumente locale ar putea fi deosebit de interesante în vederea reindustrializării unor teritorii și asta nu ar merge împotriva nimănui, să s-ar face în avantajul creierii locuri de muncă la nivel local. Și un ultim aspect, cu voia noastră, Vorbeați de importanța multilateralismului și cred că, din acest punct de vedere, Europa niciodată n-a eșuat în încercarea de a stabili reglementări internaționale cu caracter social sau de mediu care să fie multilateral. Însă vorbesc de un eșec al multilateralismului. Care este, în opinia dumneavoastră, legitimitatea Europei în a spune că dacă alți parteneri nu fac efort, atunci Europa ar putea integra în propriile reglementări comerciale uh, o dimensiune multilaterală care, de fapt, a eșuat. Mă gândesc la uh, emisiile de dioxid de carbon, la probleme sindicale, care ar putea fi condiționări introduse de Uniunea Europeană, plecând din momentul în care ceilalți nu mai fac eforturi în acest sens. Vă mulțumesc. Merci. And now Robert Sturdy, European... Acum, din partea conservatorilor și reformiștilor, mulțumesc, domnilor și domnilor. Bine ați venit, domnule director mi. Ambasadorul american Planket a vizitat comisia noastră câteva luni în urmă și spunea că noi avem nevoie de abordare de jos în sus. Asta venind din partea celor care probabil au furat deja negocierile uh, americanii el spunea că aceste acorduri plurilaterale sunt o alternativă la acordurile multilaterale care au eșuat sau stagnează. Sigur, noi preferăm acordurile multilaterale, însă nu știu ce părere aveți dumneavoastră. Credeți că această nouă abordare va stimula și va ajuta la regenerarea schimburilor economice la nivel mondial? Spun asta pentru că, din câte înțeleg, știți foarte bine ce se întâmplă în zona Pacific, Pacificului. În al doilea rând, Rusia a devenit membru al OMC-ului, este o realizare remarcabilă, însă pe mulți chestiunea Rusiei preocupă profund. Mai devreme vorbeați despre faptul că uh, păstrați un contact permanent cu noi, cu această comisie parlamentară. Uh, ar fi posibil ca OMC-ul să facă un raport anual în legătură nu numai cu Rusia, ci cu noile solicitări de aderare să vedem dacă candidații într-adevăr respectă regulile în forma stabilită de noastră. Din câte înțeleg, în prezent Rusia a interzis uh, importurile de carne din Uniunea Europeană din cauza unei boli. Însă, după câte știu, această boală este uh, transmisă de căpușe, nu se regăsește în carne. Și mi se pare foarte ciudat o astfel de interdicție. Însă este un element care ne îngrijorează și vorba de spiritul în care sunt interpretate reglementările OMC-ului. Deci vă rog să comentați în acest sens și încă o dată vă mulțumesc că ați venit la noi, sunteți un participant care ne vizitează des și apreciem acest lucru. Mulțumesc, Robert. Acum domnul Helmut Scholz din partea GUE. Mulțumesc, domnule Lami, pentru că ne, ne vizitați. vă dați seama că acest uh, schimb, uh, schimburi multilateral sunt foarte importante pentru noi. În reacțiile țărilor emergente se regăsea această speranță că OMC-ul va continua să ofere un, un cadru pentru aceste schimburi comerciale multilaterale. Însă există în același timp această tendință de a se trece la acorduri plurilaterale. Ce înseamnă asta pentru OMC pe termen lung? Va duce la o frânare a activităților. China a jucat un rol în acest sens, India la fel. E vorba de populații imense în aceste țări, patru șeptimi din populația lumii. Ei nu au aceleași standard de viață ca și în Statele Unite sau Uniunea Europeană. Trebuie, prin urmare, să vedem de unde vin, vor veni resursele necesare, cum ne vom eh, putea asigura că schimburile comerciale vor avantaja și aceste patru șeptimele populației, ca să nu mai vorbim de, de ceilalți care sunt chiar și mai săraci. Și de aceea eu consider că OMC-ul trebuie să se pronunțe ferm în, în direcția păstrării valorilor actuale, cum ar fi și cele care privesc protecția mediului. În materie de reforme interne ale OMC-urilor, ale OMC-ului, există vreo tendință în acest sens? Ne putem aștepta la ceva nou, cum rămâne cu Brazilia la uh, conferința ministerială Cum vedeți uh, viitorul din perspectiva agriculturii? În ce măsură va trebui aceasta liberalizată? Și cum vedeți această problemă din perspectiva unui fost comisar? Spuneți atunci că agricultura e un caz aparte. Ca și domnul Casper, am să vă întreb ce părere aveți despre cooperarea cu alte organizații, cum ar fi FAO, și cum uh, vedeți posibilitatea unor progrese în viitor? Let's move now to other members of this uh, committee. From... Mulțumesc. Am setat ceasul la un minut și jumătate pentru întrebări scurte și observații la fel de scurte. Uh, din partea PP. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule Lamy, Azerbaijan și China. Azerbaijan și OMC. Această țară, țară încearcă să se alăture organizației uh, dumneavoastră din 97. Progresele au, sunt neînsemnate aproape, situația este aproape blocată. Ce așteptări să avem în viitorul apropiat? Și apoi, când vine vorba despre China, este o situație foarte complexă care merită atenție deosebită. Din câte am înțeles, am înțeles este nevoie de reforme în continuare, deci vă rog să-mi spuneți care este valoarea dumneavoastră a stării de fapt. Mulțumesc! Mulțumesc! Din partea uh, socialiștilor și democraților. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule secretar, uh, director general, câteva întrebări. Din câte am înțeles eu, având în vedere negocierile din runda Doha, OMC nu a avut un mare succes. Consider că aceasta este o impresie generală. Unii consideră că structura organizațională a OMC face parte din problemă probabil, după părerea mea, și uh, principiile de negociere. Trebuie să ținem cont totuși de rata succesului pe care l-ați avut. Considerați că sistemul OMC, o țară, un vot, indiferent de dimensiunea țării, fără participare parlamentară și din partea ONG-urilor, considerați că acest sistem este fezabil în viitor, va avea succes? Ce schimbări pot fi aduse? Am o întrebare pentru domnul Schulz. Ați vorbit despre acord, acordurile plurilaterale. Dorim să le discutăm uh, și mai ales să ne referim și la ACTA, care este un acord de uh, comerț internațional și este extrem de cont- uh, controversat. În principiu, se pot face aceste acorduri în afara forului OMC, Există o contradicție în acest sens? Mulțumesc, Maria Patilla, de la Socialiști, de asemenea. Muchas gracias, señor Lamy, por su comparecencia. Mulțumesc, vă mulțumesc, domnule Lamy, pentru prezența dumneavoastră astăzi aici. Intervențiile și conferințele dumneavoastră sunt foarte interesante, însă de asemenea sunt și un motiv de îngrijorare când vorbiți despre noua configurație a comerțului internațional și despre schimbările care au intervenit. Eu cred că ar trebui să existe și o schimbare de mentalitate din partea guvernelor, a întreprinderilor, a operatorilor. Uh, eu am o întrebare, nu e neapărat adresată direct dumneavoastră, însă ce credeți că ar trebui să le spunem noi producătorilor și oamenilor de afaceri europeni acum? Dați fiind că nu ne mai putem baza pe aceleași idei pe care le-am folosit până acum, deoarece schimbările sunt absolut majore. Ce le putem spune? Ce trebuie să facă? Le putem spune că pe termen uh, lung um, să investească mai mult în formare, în inovație, însă în același timp să le spunem că trebuie să exporte, să-și exporte bunurile, să încerce să găsească niște piețe externe, deoarece situația la noi este groaznică din punct de vedere economic. Deci ce să le spunem? Mulțumesc! Următorul vorbitor, Iosef Andreas. Josef Andreas, mă scuzați. Vă mulțumesc, domnule Lami, pentru prezența dumneavoastră astăzi aici. Ați încercat să ne explicați uh, cum uh, s-a schimbat comerțul la nivel internațional. Ca raportor pentru proiectul de aviz în ceea ce privește politica de pescuit, aș avea o întrebare privind subvențiile pentru pescuit. Dat fiind runda Doha și poziția mm, relevantă a unor țări importante, cum ar fi Japonia, China și SUA. Ce se întâmplă? Se încheie lista vorbitorilor cu domnul Said Kamal de la ECR. Mulțumesc foarte mult, domnule Lamy, și mulțumesc pentru timpul pe care ni l-ați acordat, deși, cum a spus Dan, eu am preferat să vă vedem la negocieri și nu aici. Întrebarea mea. Din cât am spun negociatorii și politicienii din lume, multilateralismul este un ideal, dar el nu funcționează. Problema este că OMC nu ajunge nicăieri. Este oare momentul să luăm o abordare factuală cu privire la OMC? De multe ori, din cauza agriculturilor, sunt uh, uh, blocate negocierile la OMC și în alte părți. Având în vedere că PIB-ul celor mai multe țări, chiar și unei țări precum este Uganda, al, al, care, al cărei PIB provine, provine majoritate din sectorul terțiar, uh, Nu credeți că o abordare sectorială ar fi mai bună? Este încheiată lista vorbitorilor. Pavel Zaleschi este ultimul vorbitor. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule director general, am uh, o întrebare foarte scurtă. Stabilirea unei uniuni vamale între Rusia, Kazahstan și alte țări. Considerați că const, aceasta constituie o amenințare având în vedere reglementările OMC. Nu este o contradicție. Nu toate aceste țări sunt membri OMC. Deci nu ar putea acum să ocolească regulile OMC. În al doilea rând, Doriți să integrați Belarus în viitor? Pascalami, the number of questions. Domnule Pascalami, sunt foarte multe întrebări. Vă sunt suficiente 15 minute? Le voi lua pe rând, desigur. Domnul, întrebarea domnului Gaspari. O abordare pluridisciplinară cooperarea cu alte insule, să zicem, din arhipelagul guvernului globa, guvernanței globale, da, asta facem, asta am făcut eu în timpul mandatului meu. Da, la Organizația Internațională a Muncii, la Programul de Sănătate, la FAO, la Banca Mondială, FMI și în uh, Consiliul pentru uh, Drepturile Omului. Există numeroase canale de comunicare, dialoguri, proceduri foarte bine stabilite cu aceste organizații, între noi și aceste organizații și de multe ori analizăm rapoarte, publicații, studii um, cu privire la mediu, la alimentație. Noi participăm foarte mult în um, echipa de misiune care a fost uh, stabilită în timpul crizei alimentare. Deci există punți, există cooperare, dar rămâne valabil că fiecare dintre aceste organizații are mandatul propriu. Și este, acesta este influențat de membrii săi. Uh, este o concepție greșită că toate aceste organizații au uh, aceiași membri. Uh, se presupune că uh, cooperează în mod fructuos. Nu este întotdeauna cazul. Membrii acestor organizații decid sau nu, decid dacă aceste țări ar trebui sau nu să, dacă aceste organizații ar trebui sau nu să coopereze între ele și cum. Uh, Dacă membrii Organizației Internaționale a Muncii nu pot decide asupra unui mandat, adică mandatul de observator în OMC, să zicem, bine, eu nu pot să fac nimic în acest sens. membrii sunt aceiași, în ambele organizații, deci nu ar trebui să fie nicio problemă de cooperare. Pur și simplu membrii o Organizației Internaționale a Muncii nu au luat o decizie. Deci cooperarea are limite și acestea pot fi modificate doar de membrii organizațiilor. Întrebarea legată de protecționism. Acesta este un subiect foarte complex. Se împarte în două capitole, să zicem. Acestea trebuie clarificate uneori. În primul rând, există reguli internaționale care trebuie respectate. Apoi, întrebarea se pune dacă țările respectă aceste reguli acolo unde ele există. Dar haideți să ne referim întâi la prima parte. Există multe domenii de comerț, de afaceri, care nu sunt reglementate la, la nivel internațional. Nu există nici un uh, acord OMC asupra corupției. Și știm că aceasta este o problemă în domeniul comercial și în domeniul afacerilor peste tot în lume. Există reglementări cu privire la proprietatea intelectuală, proprietuală, intelectuală la investiții, la și așa mai departe. Se consideră că unele din aceste practici trebuie reglementate la nivel internațional dar trebuie ca țările suverane, statele suverane să ajungă la un acord de a adopta un mandat, de a negocia aceste reguli și, în al doilea rând, trebuie ca negocierile să aibă și succes. Apoi, se pune întrebarea dacă regulile respective sunt respectate. OMC este o organizație puternică, este singurul loc de pe planetă în care obligațiile inter- internaționale sunt revizuite în mod constant, monitorizate și, dacă este nevoie, uh, se ajunge și la litigii. În sistemul nostru, uh, litigiile te obligă să uh, te supui deciziilor OMC. o țară are sau nu dreptate atunci când ia o decizie. E bine, atunci când decidem acest lucru, stabilim, ne uităm întâi care este regula și aceasta va prima. Asta este cazul și cu China. Și-a respectat angajamentele? Până acum da. Dacă nu, atunci orice membru al uh, OMC poate să uh, invoce acest lucru și, după cum știți, jumătate dintre cazurile de la OMC implică China. Dacă multilateralismul este mai eficient decât bilateralismul. Haideți să fim pragmatici. Care este procentajul de comerț internațional care se face conform acordurilor bilaterale? 15%. 85% din comerțul mondial se bazează pe acorduri multilaterale. Asta pentru că Acordurile bilaterale sunt foarte complexe și, complexe și sunt folosite doar parțial de către operatorii economici. Acestea sunt criteriile de eficiență. Merită să cheltuim bani, să irosim timpul și resursele în acest sens pentru a implementa acorduri care sunt doar parțial folosite. Uh, grupul meu de actori se concentrează foarte mult tocmai pe întrebarea pe care a spus-o dumneavoastră, domnule Dangar, care sunt obs- obstacolele în calea comerțului astăzi. Avem o agendă de negocieri. Misiunea OMC este să deschidă uh, comerțul. Acest lucru înseamnă uh, abordarea problemelor Întrebarea se pune dacă abordăm problemele care contează. Vreau să luăm în considerare aceste lucruri și vă voi anunța care este evoluția acestor aspecte mai târziu. În legătură cu SPG, după cum știți, există trei modalități de a reglementa comerțul. În mod un, unilateral, bilateral și multilateral. SPG-urile se referă la o modalitate unilaterală. Modalitate în care, de exemplu, Statele Unite, de exemplu, oferă preferințe tarifare unor țări care respectă unele cerințe specifice pe care țara respectivă le-a impus pentru ca partenerul respectiv să poată avea acces pe piața lor. Avem o regulă la OMC. Aceasta a fost verificată până acum în jurisprudență în linii mari și aceasta este opinia mea aproximativă. Puteți să folosiți orice criterii doriți să folosiți. Atâta vreme cât ele sunt clare, obiective și transparente. Acesta a fost uh, cazul într-un litigiu cu Uniunea Europeană și atunci Uniunea a pierdut la OMC atunci când a, încerc- a încercat să facă uh, discriminare împotriva Indiei și um, există jurisprudență în acest sens atâta vreme cât criteriile nu pot fi bănuite de selectivitate, de parțialitate. Domnule Jadot? Ca de obicei, dumneavoastră vă grăbiți cumva atunci când vorbiți despre sistemul multilateral ca fiind un sistem care a dat greș. un sistem care există, funcționează de 60 de ani, au loc negocieri în cadrul acestui sistem. E un sistem existent care funcționează Ceea ce nu s-a întâmplat a fost uh, cea de-a noua modificare, această rundă, pe care eu nu o voi considera ca fiind uh, decedată, ci blocată. Și știm cu toții, la nivel internațional, negocierile se pot bloca. Eu nu trag niște consecințe generale în legătură cu virtuțile sau cu uh, lacunele acestui sistem. Ceea ce spuneam eu e că sistemul multilateral este cel care reglementează cea mai mare cantitate de schimburi comerciale. Acum, putem face sau nu progrese în ciuda acestui blocaj legat de confruntarea dintre SUA și China, care nu ajung la o înțelegere în ceea ce privește nivelul de schimburi comerciale pentru o țară emergentă. Da, eu cred că există posibilități de a avansa, însă trebuie să uh, se analizeze aspectele uh, unul câte unul și voi veni aici la abordarea sectorială. Uh, achizițiile publice acum. Da, la OMC există un acord uh, plurilateral privind achizițiile publice. Anumiți membri OMC au acceptat să-și deschidă reciproc o parte din achizițiile lor publice. Capacitatea de reglementare a achizițiilor publice e deplină pentru toți membrii OMC până în momentul în care acceptă o anumită disciplină în schimbul măsurilor luate de uh, omologilor, de partenerilor. Rămâne deci o marjă de manevră importantă și fiecare membru OMC poate să hotărască dacă are interesul sau nu de a intra în acest club în care achizițiile publice sunt supuse altor măsuri. Deci, în o anumită proporție, parțial, pentru anumite entități publice, anumite state membre au deschis această piață a achizițiilor publice. Iar uh, ultima fază a negocierilor pentru China se referă la faptul că 30% din achizițiile publice ale acestei țări ar duce la uh, o sumă absolut impresionantă de miliarde de euro anual. Acum, în ceea ce privește dioxidul de carbon, domnule Jadot, știu că sunteți ecologist, însă dumneavoastră europenii ar trebui să analizați cu mare seriozitate această problemă. Eu urmăresc îndeaproape ce se întâmplă cu comerțul internațional european și cifrele pe care le am îmi arată că conținutul în carbon al exporturilor europene e probabil superior al uh, conținutului de carbon din importurile europene. Probabil. În această situație, trebuie să fiți foarte atenți ce veți face în acest domeniu. Dacă e adevărat, și <laughs> eu cred că e, atunci concluzia de mediu ar fi următoarea. UE ar trebui să-și reducă exporturile și să-și crească importurile. Iar cei care uh, au uh, luat-o pe calea mercantilismului medieval își dau seama că nu acesta este obiectivul uh, unei politici continentale. Deci trebuie să fiți foarte atenți. Domnul Sturdy, acordurile plurilaterale. Depinde de ce vrei, de ce-ți dorești. O înțelegere multilaterală poate contribui la multilateralism, da, însă cu anumite condiții. Serviciile, de exemplu. De fapt, Acordul OMC privind serviciile și deschiderea de oportunități comerciale a fost uh, de natură parțială. 30-40 de membri negociază aceste deschideri și când ajung la un nivel de mm, uh, comerț internațional de 80-90%, deschid acorduri și celorlalte state membre. Așa se întâmplă, de exemplu, în acest domeniu. Dacă e vorba de un acord de tip OCDE privind serviciile, întrebarea care se pune e dacă există un beneficiu, care e prețul pentru deschiderea respectivă către țările OCDE, deci între ele. Din câte înțeleg eu, majoritatea deschiderilor comerciale pentru servicii pot fi benefice, însă mai ales în ceea ce vește țările emergente. Și deci, revenim la ce facem cu SUA, China și India. Tocmai de aceea runda de la Doha s-a blocat din cauza confruntării dintre aceste țări. Deci soluția nu e magică în niciun caz. Rusia acum și termenii, condițiile de aderare la OMC. Nu se poate compara cu situația Chinei. Era vorba de o revizuire anuală de implementare. Cu Rusia va trebui ca membrii, ca omologii din OMC să revizuiască politica comercială dată la patru ani. Aceasta este condiția pentru Rusia. să face un raport solid din partea secretariatului care este înaintat membrilor. Domnul Scholz, ați pus o întrebare foarte importantă în legătură cu viitorul multilateralismului. Uneori am impresia Chiar și astăzi, eh, mulți spun că multilateralismul a eșuat și că ar trebui să încercăm altceva. Haideți să fim eh, sinceri și onești. Abordarea multilaterală care a funcționat de-a lungul atâtor ani nu era foarte multilateral să zic așa. Și problema e atunci când vrei, într-adevăr, ca abordarea să fie multilaterală. Vedeți că UE și SUA conduc cumva regimul comercial internațional. Așa, asta e situația și deci trebuie să ne îndreptăm către un multilateralism diferit în care China, India, Indonezia și alte țări au și ele un cuvânt de spus în, în cadrul sistemului și au niște ambiții legitime de a fi printre lideri. Asta e buba, asta e principala problemă. Și pentru asta e nevoie de noi aranjamente în ceea ce privește comerțul, în ceea ce privește proprietatea intelectuală și practic în toate domeniile. Miza e asta, să găsești acest nou echilibru, deoarece lumea s-a schimbat și trebuie să schimbi și regulile după care funcționează lumea. Și încă o dată, spun, asta e adevărata problemă. Iar abordarea bilaterală ignoră, practic, această problemă atât de mare. Bilateralismul pare calea cea mai simplă, însă nu e adevărat. Nu pot face față unor provocări globale fără să vii cu niște soluții politice la această problemă politică. Deci există țări cu nivel diferit de dezvoltare. Știm că nu mai suntem într-o lume clar polarizată în care țările bogate sunt puternice și cele sărace sunt slabe. Nu. Acum suntem într-o lume în care și țările sărace sunt puternice. Și asta a schimbat jocul și acum trebuie să ne adaptăm cu toții. Azerbaijanul. Ca toate negocierile de aderări, negocierea cu Azerbaijanul e lungă. Și durata negocierilor va depinde de Um, nivelul la care vom putea ajunge nivelul de înțelegere cu partenerii azeri. Din păcate, perspectiva nu e pe termen scurt în ceea ce privește Azerbaijanul. Acum, în ceea ce privește China. Și a luat niște obligații foarte specifice și asuma niște obligații foarte specifice pentru o țară în curs de dezvoltare, care depășesc cu mult ceea ce alte țări, precum India, Indonezia, Brazilia, Africa de Sud, țări care erau membri ONC înaintea Chinei. Deci foarte diferite sunt obligațiile Chinei și, pe ansamblu, China și-a respectat obligațiile. Reamintesc însă că regulile OMC nu acoperă toate practicile comerciale. Domnul Leichtenfried acum. Nu cred că blocajul rundei Doha are de a face cu drepturile de vot în cadrul instituției. Blocajul e o problemă politică care nu se va soluționa dacă vom schimba sistemul de de vot cu majoritate. Regula la noi e consensul. Și dacă vom avea o altă regulă diferită de consens, vor apărea mari probleme. Cred că și dumneavoastră știți asta și Uniunea Europeană știe asta. Ați avut nevoie de 50 de ani pentru a ajunge la sistemul de majoritate dublă. Însă acest sistem nu funcționează în toate domeniile și în toate activitățile comunitare. Problema blocajului e o problemă de politică, de energie politică, e o problemă a faptului că țările, unele țări pot să da anumite obligații parlamentelor. La OMC avem tratate internaționale, iar tratatele internaționale trebuie ratificate prin proceduri interne adecvate. Acta, acum, făcută în afara cadrului OMC. Nu îmi permit eu să fac comentarii în privința acta, ca președinte al OMC-ului. Uh, nu a avut loc încă o dezbatere privind acta la OMC, însă pot exista anumite probleme legate de interferința cu acordurile TRIPS, care sunt foarte delicate și de aceea eu trebuie să mențin neutralitatea. Doamna Badia, mesajul pentru întreprinzătorii europeni, dacă e să ne uităm la scena internațională, e următorul dumneavoastră, întreprinzătorii europeni, aveți un potențial de creștere formidabil în lumea actuală, așa cum e ea astăzi. Și dovada e că unii dintre dumneavoastră vă descurcați foarte bine la nivel internațional, alții mai puțin bine, însă trebuie să vă întrebați următorul lucru. De ce cei care profită pe deplin de creșterea țărilor în curs de dezvoltare reușesc să profite. De ce? Pentru că sunt acolo pe piață, au niște produse, au niște metode, au un know-how care le permite să își extindă activ, activitățile. Esențialul în cazul Europei nu ține de competitivitatea în ceea ce privește prețurile. Nu cred că Uniunea Europeană ar trebui să aibă o politică economică, industrială și comercială care să se refere la nivelul de salarii. Avantajul comparativ al europenilor pe piața internațională e o, ține de competitivitatea uh, care nu se referă la prețuri. Și aici e vorba de competitivitatea întreprinderilor. Doamna Andres, subvențiile pentru pescuit. Deocamdată discuțiile sunt blocate la OMC. Negociem legătură cu măsuri disciplinare privind subvențiile în domeniul pescuitului, în ambele tabere. E o dezbatere pe care o cunoașteți foarte bine și aici și în Uniunea Europeană. Avem prietenii peștilor și prietenii pescarilor. La OMC, chinezii, japonezii, coreenii sunt prietenii uh, pescarilor, iar neozelandezii, uh, australienii, americanii sunt prietenii peștelor, peștelor, mă scuzați. Până acum, Uniunea Europeană a evitat cu grijă să spună de partea cui este, a pescarilor sau a peștilor. Domnule Kamal, acum, abordarea sectorială la OMC. E clar că e o cale posibilă. Atâta timp cât o negociere sectorială poate duce la o politică. Asta facem, de exemplu, în ceea ce privește înlesnirea comerțului. Însă, uneori, de exemplu, în ceea ce privește produsele chimice, rafinăriile, negocierile au eșuat. Deci, uneori funcționează, abordarea sectorială, alteori nu. Nu e o baghetă magică, însă e o soluție pe care trebuie să o explorăm. Și ceea ce încerca, încearcă acum unii membri cu serviciile e în această direcție. Deci e o cale potențială care s-a și folosit în trecut. De exemplu, la serviciile financiare a existat așa ceva, însă nu e ceva ce poate fi aplicat peste tot. Și acum, în încheiere, Uh, să mă refer la Uniunea Vamală între Rusia, Belarus și Kazahstan. Rusia, Kazahstanul, Kyrgyzstanul, poate, au aderat sau vor adera la OMC. Individual însă. Nu o fac ca Uniune Vamală. Nu Uniunea Vamală și a niște angajamente obligatorii la OMC, ci membrii. Această Uniune Vamală reglementează o parte din politica comercială a acestor țări, în timp ce o altă parte e de competență națională. Iar ei, la OMC, își supun întregul regim comercial. Membrii acestei Uniuni Vamale își vor stabili angajamentele OMC în funcție de ceea ce vor să facă cu această Uniune Vamală. E problema lor. Ei vor trebui să vadă cum se pot potrivi aceste două niveluri de participare comercială. De obicei, regula e că Uniune Vamală reprezintă un fel de OMC+. Deci, în mod uh, obișnuit, nu ar trebui să existe probleme. În ceea ce este o eventuală aderare a Belarusului la OMC. Belarusul a început negocierile și răspunsul meu e asemănător cu cel privind Azerbaijanul. E o negociere care cu siguranță va dura încă foarte mult timp. Mulțumesc! This is the end of... Iată că am ajuns la finalul acestui schimb de opinii cu domnul Pascal Lamy. E ușor de înțeles de ce prezența domniei sale aici nu dezamăgește niciodată. Vă mulțumim pentru că ați fost atât de deschis și ați vorbit atât de peșleau când a fost nevoie. <clears throat> și vă urăm succes pe viitor. La revedere! Mulțumesc. We have a few minutes. Mai avem câteva minute la dispoziție până la începerea întâlnirii coordonatorilor. Vom discuta aici împreună două puncte de pe ordinea de zi, pentru că sunt foarte asemănătoare și avem același raportor sau raportoare, mai bine zis. E vorba de parteneriatul voluntar între Uniunea Europeană și cu privire la aplicarea legislației în domeniul forestier, guvernanța și schimburile comerciale, cu cu Uniunea, între Uniunea Europeană și Republica Centrafricană. Republica Centrafricană pe de o parte și Liberia pe de altă parte. Proiectul se regăsește în dosarul nostru, doamna raportoare Elizabeth Köstinger de la PPE are, e aici, are cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Aș sugera, în primul rând, ca discutarea acestor rapoarte să se facă la oaltă să le discutăm pe ambele dintr-o dată pentru că ambele au aceleași obiective și tema este similară. Deci ne-ar ajuta dacă le-am discutat dintr-un foc. pornind la un pachet de măsuri menite a pune capăt defrișărilor ilegale. Sigur, e greu să găsești date pe care să te poți baza în materie de tăieri ilegale de pădure. E vorba oricum de sume de miliarde de euro în fiecare an și Uniunea Europeană este unul dintre principalii importatori de lemn la nivel mondial. Cam 1,2 miliarde de dolari în, de, de euro în importuri de lemn în Uniunea Europeană. în ceea ce privește dezvoltarea rurală, dacă ne gândim acești bani, ar putea fi folosiți cu mult mai bine. În 2003, Comisia Europeană a elaborat un plan de măsuri numit FLEGT. Acest plan FLEGT dă în vedere atât cererea cât și oferta. Prima parte a planului eh, cere cooperare din partea țărilor producătoare, cărora li se cere să întărească puțin legislația în domeniul silviculturii. <clears throat> Pe de altă parte, se încearcă ajungerea la, unei, la o situație în care să nu se mai importe lemn tăiat ilegal în Europeană. Planul de măsuri se concentrează pe dezvoltarea inițiative private, parteneriatele de parteneriatele FLEGT mai să fie semnate cu țările producătoare există și un sistem de certificare menit a evita schimburile cu lemn tăiat în mod ilegal. Camerun și Congo au pus pe picioare astfel de măsuri, pe când Indonezia și, cu Indonezia și Vietnam negocierile sunt în curs. Sunt multe țări din America Centrală și de Sud care doresc să semneze astfel de acorduri. Nu există negocieri oficiale cu țările din America de Sud, însă în momentul de față. La finele lui 2010, INTA a spus că aceste acorduri sunt dezirabile cu țările care vor să le semneze, Congo și Camerun, în momentul respectiv. Însă atunci, se discuta și un acord cu Republica Centrafricană. Ideea e de a pune toate părțile interesate la masa dialogului ministrii, reprezentanții societății civile, sectorul privat și astfel a fost posibil să se includă o diversitate mare de opinii și de perspective era vorba și de cei care se ocupau de implementarea și monitorizarea acestui acord. Deci a existat o participare largă. Dacă ne gândim la Republica Centrafricană, vedem că există o serie de avantaje, dar și dezavantaje, mai ales în materie de resurse umane și materiale. E nevoie de o perioadă de timp dacă dorim ca aceste lucruri să funcționeze, dacă nu există structuri deja uh, uh, uh, funcționale. Și de aceea, tocmai aceste aspecte trebuie să fie să dobânească un rol central în politicile noastre. Acordul cu Republica Centrafricană a dus la eficientizarea politicilor în materie de silvicultură și a contribuit la, și va contribui pe vi- și pe viitor la creșterea economică a Republicii Centrafricane. Însă este important ca aceste acorduri și FLEG să funcționeze în paralel pentru a susține o dezvoltare durabilă a sectorului forestier. Pe lângă aplicarea acordurilor de voluntare de parteneriat, am pus accentul și pe, respectare, pe conformitatea legislației de acolo cu FLEGT. De asemenea, ar fi de mare ajutor dacă în viitor s-ar putea include și evoluțiile recente ale politicii în, în sectorul silviculturii. Comisia mi-a spus că multe ONG-uri au participat și au sprijinit acest proces și acest sprijin, în opinia mea, <clears throat> ar fi salutar pentru autoritățile din Republica Centrafricană. Diese Tatsache hat dem Verhandlungsprozess eine gewisse Erleichterung Există o serie de sisteme pentru sectorul cherestele și asta a simplificat puțin demersurile actuale, însă există încă o serie de aspecte care necesită atenție și pe viitor. Aceste aspecte, cred, trebuie să fie menționate în această etapă. Trebuie să ne asigurăm o punere aplicare mai eficientă a regulilor existente, să monitorizăm mai bine procesul și să implicăm toți protagoniștii. Trebuie să ne gândim la punerea în aplicare a sistemului de certificare însuși, în primul rând. Și apoi licențele FLEG vor putea fi acordate. O altă chestiune, considerată și sublinată și în rezumatul meu, este utilizarea autorităților private pentru defrișări. Asta se bate cap în cap cu spiritul acordurilor de liber schimb voluntare. Vă mulțumim. Haideți să deschidem discuția. Prima cerere vine de la David Martin, socialiști. David, ai cuvântul? Mulțumesc, domnule președinte. Ca raportor din umbră, salut acest raport și accept concluziile prezentate de raportor. Chestiunile sunt aceleași pe care le-am subliniat și atunci când am discutat rapoartele prin Congo și Camerun. Domnul Iadă era raportor, dacă mi-aduc aminte. Pentru că nu avem foarte mult timp, am să mă refer la, la aceste două acorduri foarte pe scurt. În primul rând, ceea ce privește acordul cu Republica Centrafricană. Mă bucur că avem un acord, însă mă preocupă încă chestiunea populației băștinașe din Africa Centrală. N-aș vrea ca ceva din acest raport să încurajeze exploatarea privată a uh, pădurii tropicale pe seama populației băștinașe. Sper prin urmare că în contextul acestui acord și al contactelor generale cu autoritățile centrafricane vor uh, continua să insiste să se găsească o soluție la nivel național acestei chestiuni a proprietății asupra terenurilor respective. Tot în ceea ce privește Africa Centrală, nu cred că acest acord are suficiente resurse în spatele său pentru a se asigura o pune în aplicare eficientă. Ceea ce privește Liberia, situația e puțin alta. Cred că trebuie să recunoaștem eforturile guvernului liberian. Vă aduceți aminte că au avut un, un război civil în anii 90, un război civil cumplit și uh, exploatarea resurselor de pădure a fost o, o componentă principală în acel conflict. Ei bine, s-au făcut progrese foarte mari de atunci. Mă bucur că acest acord cu Liberia merge dincolo de standarde minime și se referă și la chestiuni cum ar fi drepturile angajaților și standarde de mediu. Ce foarte bine că Liberia a adoptat această atitudine și sper că vom continua să monitorizăm acest acord și acordul cu Republica Centrafricană și pe viitor pentru a ne asigura că, într-adevăr, Uh, elementele de mediu sunt bine protejate și nu, nu altfel și de asemenea o să vedem dacă se respectă punerea în aplicare a reglementării europene care intră în vigoare în 2013. Într-adevăr, există un, acord de, un număr de acorduri similare. Avem cu Ghana, cu Congo, Congo-Brazzaville și Camerun. Următorul vorbitor, tot raportor din umbră, Catherine Beard, de la Liberal. Mulțumesc, domnule președinte. Salut și eu această încercare de a reglementa și proteja zonele naturale din lume, zone pe care economia actuală de consum pare să le anihileze foarte repede. Am vizitat Camerun anul trecut și mi-au arătat uh, <clears throat> o, o unitate de producere a lemnului în capitală. Acolo se desfășură activități ilegale, chiar un camion al armatei încărca cherestea uh, produs în mod ilegal. Deci sunt probleme și trebuie să ne asigurăm că avem, alocăm resurse adecvate pentru a sprijini aceste țări. Putem să avem tot felul de acorduri, însă dacă aceste acorduri nu sunt respectate, atunci nu valorează doi bani. În ceea ce privește acordul cu Indonezia, pe care îl avem, am auzit o serie de rapoarte conform cărora probabil ei respectă regulile în ceea ce ne privește, însă exportă cantități uriașe de lemn în Japonia, țară care tocmai și-a deschis uh, piața Indoneziei. Ar trebui să discutăm puțin cu japonezii, să vedem de ce se încalcă astfel indirect acordurile pe care le avem noi cu țări terțe. Un alt lucru care mă preocupă sunt acele rapoarte care se referă la produsele secundare ale comerțului cu cherestea, comerțul cu așchi. Acestea sunt folosite în obținerea de combustibil, de biocombustibil. În Regatul Unit se importă cantități foarte mari de așchi din țările tropicale și e foarte greu să vedem de ce cherestea e vorba, cum sunt obținute aceste produse secundare. Am impresia că e vorba de copaci întregi care sunt făcuți țândări. Nu e vorba de un produs secundar, de fapt. Vă mulțumesc. Din partea verzilor, Vă mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și domnule raportor. David a reamintit și el anumite lucruri. La un moment dat, Consiliul de Securitate a impus un embargo asupra exporturilor de lemn din Liberia, deoarece era cresteaua războiului care alimenta războiul din Sierra Leone. Evoluția Liberiei e interesantă. Acolo avem și una din ultimele păduri primare din Africa Occidentală, deci acolo miza de biodiversitate e foarte importantă și subliniez ce a spus uh, David Martin în legătură cu populația băștinasă, băștinașă și în bazinul Congo ar trebui să ne îngrijoreze ce se întâmplă cu aceștia. Ultimul lucru, Camerunul și Congo. Am reușit să avem o dezbatere în plenar pe această temă și cred că e important ca acest lucru să fie evocat clar în fața Comisiei și Consiliului în ședință plenară pentru a oficializa cumva pentru a oferi pentru a conferi o legitimitate sporită a deciziilor noastre. Și un alt lucru care se referă mai degrabă la comisie. După adoptarea acordului cu Camerun și cu Congo, uh, Comisia și-a luat angajamentul de a informa Parlamentul în legătură cu punerea în aplicare acestor acorduri FLECT, mai ales în ceea ce privește participarea tuturor actorilor, a societății civile și în legătură cu capacitatea acestor protagoniști de a formula critici atunci când există probleme legate de punerea în aplicare. Deci ar vrea să știu ce s-a întâmplat cu bunăvoința de care a dat dovadă comisia. Am avut o ședință după care lucrurile s-au cam uh, stins de la sine. Deci ar vrea să știu dacă Comisia Europeană e gata să se implice mai mult, să informeze și Parlamentul pentru a vedea dacă pe teren uh, totul se întâmplă așa cum trebuie. Vă mulțumesc, domnul Chomsky. <clears throat> Mulțumesc, domnule președinte. Mă tem că raportorul nostru din urmă nu a putut să fie aici astăzi și m-a rugat să vă transmit câteva observații legate de raport. Susținem poziția generală a doamnei Köstinger și abordarea pe care o are în acest raport ar trebui să încurajăm orice măsură înspre combaterea defrișării ilegale în orice regiune. Uh, remarcile lui Paul Murphy legate de Liberia și dorește să sublinieze această situație. Liberia a fost, a suferit uh, un conflict sângeros, a suferit un urma unui conflict sângeros în 2003 și tocmai acest război a fost alimentat de, uh, de conflictul pentru, legat de concurența pentru resursele Libiei. Uite, aici este și o încărcătură istorică foarte puternică. Deci este nevoie de un uh, document care să implice comunitățile locale și toți actorii implicați. De aceea um, dorim să cerem, da, să întrebăm raportorul dacă este suficient să chemăm comisia în mod regulat la Parlament pentru a da răspunsuri uh, sau n-ar trebui oare Parlamentul să ceară un raport anual, având în vedere situația delicată din zonă? De asemenea, dorim să vorbim despre situația socială din Liberia. 85% din populație uh, trăiește în sărăcie și de aceea oamenii cei mai săraci ar putea recurge la um, la această parte ilegală a industriei lemnului pentru a uh, reuși să trăiască. De aceea, Parlamentul și Comisia trebuie să aibă o abordare realistă pentru a duce la o dezvoltare durabilă în această țară și doresc să spun că aceasta este și situația populațiilor uh, indigene și ne-a fost amintit acest lucru de către colegul nostru David Martin. Mulțumesc! Dorim să facem deci amendamentele necesare în acest sens. Mulțumesc, spune președintele. Acum, răspunsul comisiei, doamna Faulkner sau Brun, domnul Brunevand? Cine va vorbi? Amândoi? Pe scurt, vă rog frumos. Mulțumesc. Mm, Bruneval, Comisia Europeană. Bruno vă mă numesc de la Comisie. Îi mulțumim Comisiei Parlamentare pentru interesul față de aceste două acorduri și pentru sprijinul dumneavoastră. Luăm act de recomandarea indicativă și de concluziile din nota explicativă. În ceea ce privește Republica Centrafricană și populațiile băștinașe, e un subiect evocat la negocieri Și vă pot da o informație practică astăzi, și anume, în primul rând, guvernul centrafrican studiază chiar și mai mult, se gândește la atribuirea de păduri acestor comunități băștinaște. Un al doilea element, acordul conține o serie de texte care trebuie elaborate pe viitor și unele dintre acestea au legătură directă cu drepturile populațiilor locale. <coughs> Privitor acum la sprijinul financiar. Într-adevăr, Uniunea Europeană trebuie să acorde acest sprijin financiar. Știți că acordul nu conține un angajament financiar. Acest sprijin poate veni din partea Comisiei Europene. De fapt, așa se și întâmplă, deoarece anul trecut Comisia a hotărât să aloce 6,7 milioane de euro pentru punerea în aplicare a acordului, pe lângă faptul că sprijină o serie de proiecte ale asociațiilor locale sau ale ONG-urilor internaționale care sunt prezente în Republica Centrafricană. Însă și sprijinul statelor membre este absolut esențial pentru a pune în aplicare aceste acorduri. Deci pentru ca planul de acțiune FLECT să poată da roade. În ceea ce privește defrișările și reducerea de emisii de dioxid de carbon și degradarea pădurilor și flect, da, suntem de acord cu ce ați spus. Întrebarea este cum putem combate defrișările și degradarea pădurilor atunci când ne aflăm într-un context în care nu există o bună gospodărire silvică. De aceea lucrările privind uh, FLEG și privind uh, combaterea degradării și uh, defrișărilor au o legătură strânsă cu tot ceea ce facem pentru a combate schimbarea climatică. Vă mulțumesc și dau cuvântul colegii mele, Giulia Falconi, pentru alte precizări. My name is... Bună dimineața, mă numesc Julia Faulkner, vin de la Comisia Europeană, voi vorbi foarte pe scurt. Am fost implicată în negocierile cu Liberia în ultimii câțiva ani Cred că punctele subliniate în privința acordului cu Liberia sunt extrem de pertinente, mai ales uh, negocierile acestea au fost susținute uh, de guvernul liberian. Din cauza istoriei, din cauza rolului pe care l-a avut uh, Cheresteaua în războiul civil, acest sector este, face, o face parte din um, programul de reconstrucție a țării. Și prin acest acord de parteneriat um, și, și acest acord de parteneriat este, joacă un rol important în reconstrucția Liberiei. Având în vedere felul în care s-au dezvoltat, în care, în care au evoluat negocierile, în felul în care au fost implicate comunitățile, și ceilalți actori. Uh, lucrurile s-au întâmplat în mod, uh, în mod exemplar. Cred că principalele pro, pro, provocări se află de, um, la partea de punere în aplicare, deci autoritățile uh, și Uniunea Europeană doresc să își programeze resursele astfel încât să le poată um, exploata în mod eficient. Uh, în momentul de față există o propunere de 10 milioane din partea Comisiei și alte resurse din partea, stat, din partea celorlalte state membre, um, din partea Marii Britanii și celorlalte state membre. Uh, sperăm ca acest proces să fie pus în aplicare foarte repede. Prima întâlnire mixtă uh, a comitetului care va urmări punerea în aplicare va avea loc la sfârșitul lui martie în Liberia. Cred că este foarte important să subliniem faptul că durează foarte mult să trecem de la partea de semnare a unui acord la uh, instituționalizarea acestuia, completând astfel procesul de ratific- uh, terminând procesul de ratificare. Întrebările puse legate de raportarea uh, Comisiei la Parlament – am luat act de acestea. Fiecare acord are o astfel de componentă de raportare. Responsibility described, um, certainly to produce cu siguranță vom produce rapoarte, vom face rapoarte anuale care vor fi publice și vor exista rapoarte publice cu privire la misiunile mixte pe care le avem, uh, misiunile comune pe care le avem uh, cu Uniunea Europeană și guvernele partenere Uh, ne vom ține de acest angajament și dacă Parlamentul va dori să ne invite pentru a oferi uh, informații despre actualizări, despre evoluția evenimentelor, cu siguranță vom veni. Probabil vom avea și o discuție în plen dacă va exista acest aranjament cu privire la uh, acordurile acestea. Vă mulțumesc. Mulțumesc și eu, spune președintele. Uh, cred că am întârziat cu reuniunea coordonatorilor, deci doresc să îl rog pe raportor să uh, răspundă. Mulțumesc, domnule președinte. Le mulțumesc tuturor colegilor pentru observațiile lor. Desigur, eu mă bucur foarte mult, să, m-aș bucura foarte mult să continuăm discuția să discutăm despre protecția comunităților indigene. Aceasta este uh, o problemă esențială aici. Dați-mi voie să subliniez faptul că în Liberia a avut loc un război până în 2003. Deci dacă este să ne uităm la evoluția pozitivă și dacă o comparăm cu situația Europei, uh, și dacă vedem cât ne ia nouă să punem în aplicare un sistem, cred că putem decide că abordarea pe care am luat-o este corectă și trebuie continuată. M-aș bucura să preiau uh, această propunere de a discuta acest lucru în plen, cum a sugerat Comisia. Mulțumesc și Comisiei pentru uh, susținerea pe care ne-a acordat-o în aceste demersuri și uh, fapt, pentru faptul că ne-a oferit orice informații pe care, de care am avut nevoie și repede. Mulțumesc! Intervenție fără microfon. Termenul pentru amendamente este 6 martie, ora 6 seara. Și votul va avea loc la sfârșitul lui martie, în următoarea noastră reuniune, pentru pentru că ne-a fost uh, trimisă deja opinia Consiliului. Acesta este sfârșitul reuniunii publice din dimineața asta. Haideți să trecem direct la reuniunea coordonatorilor.